mâine. Și acum pe ordinea de zi este o scurtă prezentare a raportului Ana Zaborska privind nediscriminarea pe criterii de gen și solidaritatea internațională. Vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Chiar uh, de la început aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperarea lor Uh, în activitatea acestui raport din, asupra acestui raport din proprie inițiativă. Votul din Comisia pentru Drepturile Omului a fost uh, rezultatul unor discuții importante atât femeile cât și bărbații care sunt implicați în activități de solidaritate între generații merită recunoașterea noastră pentru că ei aduc o contribuție importantă la bunăstarea generală a țărilor noastre și a Europei. Din nefericire, această valoare nu este inclusă în statisticile naționale și în registrele contabile și de aceea acești bărbați și aceste femei uh, sunt supuși discriminării. Uh, toți bărbații și toate femeile trebuie să poată să-și aleagă activitatea pe care o doresc și este obligația societății să ofere această utilizare uh, liberă și să nu-i discrimineze numai pentru că n-ar fi o slujbă tipică pentru bărbați sau pentru femei. Aceasta ar fi pe scurt uh, uh, uh prezentarea scurtă așadar a raportului meu privind nediscriminarea pe criterii de gen și solidaritatea între generații. Subiectul raportului meu este uh, Eh, practic, eh, miezul discuției privind crearea de locuri de muncă în viitor în Europa. Poate că e un raport oarecum tehnic, dar are și o dimensiune umană, pentru că oricine se poate regăsi în acest raport. Eh, cu toții trăim într-o, în lumea aceasta în care avem relații între noi și există legături interfamiliare încercarea de a uh, explica și de a interpreta acest uh, concept de solidaritate intergenerațională doar uh, la nivelul grijii față de cei mai în vârstă, părinți, bunici și așa mai departe, presupune, este limitată, pentru că aceast, acest concept presupune și educația, astfel încât oamenii să respecte viața, demnitatea, să respecte mediul și o problemă de justiție socială până la urmă, dar și baza, viitorul Europei și viitorul binelui comun al cetățenilor europeni. De aceea este necesar să evaluăm această bunăstare într-un mod pozitiv și explicit. Uniunea Europeană trebuie să ofere cadrul politic prin care să se realizeze acest obiectiv. Femeile sunt de obicei economiștii folosesc modele matematice și acest, acestea le-au uh, permis să demonstreze deja valoarea muncii casnice și de asemenea cercetările demografice arată că contribuția femeilor la PIB ar putea fi și mai mare dacă aceste activități casnice ar fi recunoscute și plătite ca atare. Ignorarea acestor uh, fapte uh, ne face să avem o abordare paseistă. Trebuie să încercăm să vedem cum putem uh, îmbunătăți condiția bărbaților și femeilor implicați în activitățile de solidaritate intergenerațională și Uniunea Europeană trebuie să acționeze serios dacă dorește să lupte împotriva discriminării. Grupul meu politic, PPD, este mândru să contribuie la lupta împotriva discriminării, uh, uh, să contribuie la lupta uh, pentru a respecta complementaritatea dintre bărbați și femei. Dragi colegi, vreau să spun că acest raport este rezultatul multor consultări cu multe organizații, multe ONG-uri pentru drepturile femeilor. De asemenea, am respect pentru pozițiile celor trei, eh, trei intergrupuri din Parlamentul nostru pentru protecția copilului, pentru eh, protecția persoanelor care oferă servicii de îngrijire. Acest raport a fost votat în Comisia FEM în unanimitate și aș vrea să eh, vă rog, dragi colegi, să-l susțineți mâine la vot. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei comisar Reding. Domnule președinte, cred că doamna Zabovska a făcut o muncă extrem de importantă pentru că subiectul de care s-a ocupat este unul de cea mai mare importanță în societatea noastră. Chestiunea dependenței va deveni din ce în ce mai importantă în viitor datorită îmbătrânirii populației, dar de asemenea datorită egalității între bărbați și femei. Îngrijirea bătrânilor și a copiilor este făcută în special de femei în continuare și trebuie să introducem măsuri pentru a ajuta femeile să rămână pe piața de muncă și să își poate îmbunătăți condițiile de viață familială, în special acele femei care încearcă să găsească un echilibru între viața familială și muncă. În legătură cu situația specifică a îngrijirii persoanelor dependente, Comisia deja a introdus următoarele acțiuni. Uh, concediul filial a fost inclus în consultările partenerilor social europeni în legătură cu reconcilierea vieții de familie și de muncă. Comisia studiază deja serviciile pentru persoanele dependente în vârstă și protecția împotriva Uh, relelor tratamente, cu posibilitatea statelor membre de a îmbunătăți uh, situația în domeniul infrastructurii și a serviciilor. Și prin, prin politica de coeziune, care va fi finanțată din Fondul Social European, uh, se va continua coordonarea în domeniul incluziunii și protecției sociale bazată pe modernizarea schemelor de pensii pentru a ține cont de noile oportunități și uh, îngrijirile pe termen lung pentru persoanele dependente. Deci lucrăm asupra acestui subiect și așteptăm o colaborare intensă cu eurodeputații. Aș dori să felicit Parlamentul European pentru această muncă excelentă. Merci. Vă mulțumesc foarte mult. Votul va avea loc așadar mâine dimineață. Cred că doamna Panayotopulu Casiotu are, o, are un punct procedural. Am următoarea întrebare. Acest raport care a fost votat în unanimitate în Comisia Femeilor, există o rezoluție alternativă depusă de anumiți colegi și pe care va trebui să o votăm mâine. Deci vom vota rezoluția adoptată uh, de Comisia pentru Femei sau uh, rezoluția colegilor noștri. Una dintre ele va trebui să fie caducă. Nu putem nici măcar să-i ascultăm pe colegii care au depus rezoluția alternativă. Aici este vorba de o slăbiciune a noului regulament, slăbiciune de care trebuie să ținem cont. Da, stimată colegă, este aceeași remarcă pe care a făcut-o doamna Doyle în legătură cu articolul 45 și care dă un cadru foarte strict uh, timpului de vorbire. Uh, după cum bine știți, uh, conferința președinților a decis ca această temă să cadă sub, sub acest articol Înțelegeți însă că nu rămâne, nu este la latitudinea mea să decid. Remarcile dumneavoastră au fost notate însă. Trecem la scurta prezentare a raportului domnului Malcolm Harbour în legătură cu achiziția înainte de comercializare și încurajarea inovației pentru asigurarea unor servicii publice durabile, durabile și de înaltă calitate în Europa. Center. Um, Mulțumesc, domnule uh, președinte. E foarte bine că doamna Reding se află astăzi aici, doamna